Also ich glaube, wir können beginnen. Cred că putem începe. Și înainte să trecem la ordinea de zi, vreau să salut mai întâi un grup de vizitatori al colegii noastre Gabriele Proes, pentru că sunteți din patria mea, uh, îmi fac această plăcere și mi-au timpul să vă salut. Bine ați venit! Uh, așadar, uh, stimați vizitatori din Renania de Nord-Vestfalia, oaspeții colegei Ross. Și îl salutăm și pe colegul nostru Jens Gaier, care provine și el din aceeași regiune și care este membru al Comisiei pentru Bugete, cu care avem o cooperare foarte bună. Uh, domnul Gaier ne va prezenta situația uh, actuală și perspectivele pentru bugetul anual 2017. Este important ca și punctele de vedere ale Comisiei Trans să fie Eh, reflectate în proiectul de buget 2017 pentru a eh, ne putea susține punctul de vedere eh, în negocierile bugetare. Jens, ai cuvântul. Domnule președinte, dragă Michael, și eu provin din regiune, de la Esn, așadar și din partea mea, un bun venit vecinilor care ne vizitează azi. Când e vorba despre bani, eh, întotdeauna este uh, interesant să vezi eh, cât de puțin oameni uh, sunt uh, prezenți atunci când uh, se proiectează un buget. Mai mulți sunt prezenți atunci când se vorbește despre cheltuirea bugetelor. Ehm, este a doua comisie, după Comisia FEM, pe care o vizitez în turneul pe care îl întreprind în consultările mele bugetare. Ehm, evident, mă aștept ca în fiecare comisie să mi se spună, da, într-adevăr este nevoie de priorități, dar prioritățile noastre oricum se situează peste celelalte. Pentru mine însă este important de știut și și pentru dumneavoastră de altfel că la urma urmei vom avea câteva posibilități limitate Eh, în a ține cont de prioritățile și predilecțiile noastre. Săptămâna trecută, la, Parlament, eh, la Strasburg, am adoptat directiva Parlamentului eh, într-o sesiune care a stabilit prioritățile generale pentru proiectul de buget 2017. Suntem în curs de redactare și la începutul redactării acestui buget. Ne aflăm într-o situație deosebit de precară. Cu toții facem politică în acest Parlament, deci uh, nu cred că trebuie să vă uh, prezint încă o dată situația în care se află UE și crizele cu care suntem confruntați. Această situație precară însă face ca în consultările trecute pentru bugetul 2016 Uniunea Europeană să se fi folosit deja de toate instrumentele și pârghiile existente, cu o singură excepție, marja pentru urgențe. Însă, dacă ne folosim acum de această marjă de manevră, trebuie să economisim acești bani într-unul din bugetele viitoare până la sfârșitul CFM, adică până în 2020. Deci trebuie să fie foarte clar că dacă mobilizăm acest instrument, atunci va trebui să facem incu, uh, uh economii până în 2020. Situația de criză a Uniunii Europene nu s-a uh, ameliorat, s-a agravat chiar. Bugetul 2016 încă nu este uh, epuizat, executarea bugetară este încă la început și deja uh, a trebuit să cădem de acord asupra primei, primului buget uh, rectificativ de 100 de milioane de euro pentru uh, tratarea situației umanitare în Grecia, care este una deosebită. Da? Nu încape niciun fel de îndoială în legătură cu necesitatea acestor, acestor alocări, dar uh, trebuie să ne punem întrebarea cât timp mai dorim să continuăm cu această metodologie de a interveni din bugetul Uniunii Europene în anumite uh, situații, uh, făcând necesare economii în alte părți. 750 de milioane uh, de euro pentru situația, pentru refugiații din Turcia deja sunt prevăzuți pentru 2017. Este o sarcină suplimentară. Dacă ne gândim Că situația umanitară va fi în continuare cel puțin la fel de gravă ca și azi, atunci nici uh, noul instrument uh, financiar de care încă nu ne-am folosit nu ne va fi uh, suficient și cu asta nu am vorbit încă deloc despre alte sectoare dificile din punct de vedere bugetar și cu impact bugetar de, deosebit cum este sectorul agricol. Deci acest Parlament European într-adevăr își dorește ca fiecare instrument, fiecare pârghe a UE să fie exploatată, astfel încât situația oamenilor, situația economiei europene să fie îmbunătățită. Dar trebuie să fim foarte conștienți de faptul că avem la dispoziție mijloace limitate. Pentru bugetul 2016, deja am consemnat uh, rezervele și indignarea chiar a acestei uh, comisii pentru uh, faptul că mecanismul de conectare a Europei a suferit deja unele reduceri în ce privește dotarea sa în favoarea altor proiecte strategice de importanță majoră. Însă trebuie să știm că CFM-ul este un plan pe perioadă medie care eh, stabilește un cadru financiar ce nu poate fi modificat. Acest cadru este negociat pe o perioadă de șapte ani de reprezentanții șefilor de state și de guverne și fiecare eh, stat membru primește un portofoliu eh, cu care trebuie să contribuie, pe de o parte, la uh, fondurile Uniunii Europene, pe de altă parte primește și un portofoliu de cheltuieli în care sunt stabilite exact sumele pe care, de care vor beneficia statele membre din aceleași uh, fonduri europene. Și atunci uh, statele membre se bazează pe aceste sume și în principiu, chiar și cu revizuirea uh, CFM-ului, uh, s-a considerat că portofoliile naționale, national envelopes, trebuie să rămână neatinse. Noi am considerat că este incorrect așa ceva, dar uh, puțin a folosit poziția de negociere în această, în această prevință, situația este așa cum este. Asta înseamnă că Comisia are foarte puține mijloace bugetare la dispoziție și nu are niciun fel de eh, garanție privind finanțarea eh, Fondului eh, European Strategic pentru investiții strategice. De unde se mai pot lua bani? Din cercetare, care sunt însă bani alocați pentru creșterea competitivității și păstrarea competitivității UE și din mecanismul de conectare a Europei. Deci, alte mijloace nu sunt. Și acum, o a doua veste proastă pe care trebuie să vă împărtășesc, din cele 8 miliarde 8 uh, miliarde pe care vrem să le mobilizăm, avem doar 3,3 miliarde în conturi. Deci trebuie să găsim uh, ce alte sume pentru a ajunge la bugetul de 8 miliarde. Mă tem însă că comisia va fi, uh, nu va fi mult mai eficientă în colectarea sumelor, identificarea fondurilor ca anul trecut. Evident, vom uh, urma uh, votul și indicația Comisiei TRAN și dacă Comisia și Consiliul vor propune realocarea unor, suplimentare, eh, unor fonduri suplimentare din mecanismul de conectare a Europei în EFSI, atunci eh, eh, va trebui să vedem cum negociem această, această poziție și aici nu pot să ofer niciun fel de garanție în legătură cu negocierile trilaterale. Deci Uh, când înainte să mergi în negocieri, trebuie să fii cinstit, uh, cel puțin față de ET, și trebuie să arăți că um, marja noastră de negociere, uh, precum și sursele alternative de finanțare, sunt limitate. Dacă cineva din Comisia de Transporturi are idei în legătură cu posibilitatea identificării unor noi surse financiare, Uh, abia aștept să le aud. Dar astăzi să știți că nu vă pot promite că după negocierile bugetare voi veni la dumneavoastră cu sume suplimentare. Am uh, stabilit priorități de negociere care țin cont uh, nu doar de criza europeană, ci și de alte crize care trebuie să le facem față. Avem o problemă a crizei inovării, avem uh, în multe state membre încă un șomaj foarte uh, mare, în special în rândul tinerilor și în plus mai avem și uh, obiectivele inițiativei UE 2020, care în continuare sunt priorități oficiale ale UE. Toate acestea au fost incluse în orientările pentru proiectul de buget 2017, de pildă, la combaterea șomajului, am, combaterea sărăciei, am arătat că combaterea sărăciei în rândul copiilor trebuie să fie o prioritate pentru că această formă a sărăciei, sărăcia în rândul copiilor, este un fenomen extrem de special și trebuie să ne gândim la situația precară a acestor, a tuturor păturilor sociale vulnerabile. iar uh, nevoia de, nevoile de cheltuire a banilor la, în condițiile unor uh, resurse limitate sunt în continuă creștere. În negocieri trebuie să știți că va trebui să încercăm de fiecare dată uh, să facem legătura cu revizuirea CFM la mijlocul perioadei de referință și uh, Parlamentul și Comisia dumneavoastră cu siguranță că vor uh, încerca să uh, obțină ceva la această revizuire. Pentru că ori de câte ori ne vom pune întrebarea dacă avem suficienți bani, vom constata că avem nevoie de fapt de fonduri suplimentare. Mulțumesc, Jens Gaier, spune președintele. Dau cuvântul raportarei noastre, Izabela del Monte raportare în Comisia TRAN. Președinte, beh, innanzitutto desidero ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor pentru liniile directoare legate de bugetul 2017. Aș vrea să subliniez câteva aspecte. În primul rând, s-a spus că e vorba de o situație de criză și tocmai de aceasta, de a, din acest motiv, este necesar să facem investiții care să creeze locuri de muncă, care să uh, consolideze competitivitatea și uh, IMM-urile, cât și investițiile transfrontaliere. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați introdus la articolul 10 mecanismul de conectare a Europei. Este un mecanism foarte important și foarte necesar care va compensa uh, toate problemele cu care ne confruntăm și în uh, special reducerile de costuri. Vrem să revenim la creșterea economică, dar acest lucru nu este ușor și avem nevoie de fonduri pe care este foarte dificil să le obținem în sectorul infrastructurii. Trebuie de asemenea să ne concentrăm și pe turism. Turismul este sectorul cheie al economiei care are un potențial foarte mare în ceea ce privește creșterea și crearea de locuri de muncă. Turismul, de asemenea, ne va ajuta să scădem rata șomajului în rândul tinerilor, de asemenea să creștem rata ocupării în rândul femeilor și, cum spuneam, în rândul tinerilor și, de asemenea, ne va ajuta să scoatem din dificultate anumite zone, în special zonele izolate, astfel încât acestea să devină motoare de creștere. Am vorbit și în această dimineață, nu trebuie să fie tăiate finanțările pentru sectoarele uh, de transport. Însă e nevoie de o transparență în materie de finanțare pentru toate agențiile. Din nou, în legătură cu turismul, aș vrea să adaug faptul că este foarte important să menținem aceleași niveluri pentru fondurile de investiții, în special fondul COSME, care ajută IMM-urile și cred că ar fi util să punem uh, în practică și câteva proiecte pilot. Aceste proiecte ar putea fi propuse pentru buget ca activitate pregătitoare, deoarece sunt esențiale pentru a putea pune pe picioare adevărate programe de investiții. Mulțumesc! Mulțumesc, acum vin van der Kamp. Nu dorește? Bun. Atunci Massimiliano Sallini. Grazie. Mi... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus uh, raportorul. Am uh, mai spus că apreciez această posibilitate de a colabora cu colegul nostru pe un raport de care deja m-am ocupat. Mă bucur că putem avea viziuni diferite, dar în același timp putem colabora pentru a ajunge la un compromis. În cazul acelui raport vorbeam despre taxa um, companiilor. Colega del Munte deja a făcut câteva considerații um, cărora am raliez și eu. În primul rând, constatăm cu tristețe că nu avem suficiente fonduri pentru EFSI și astfel Comisia va propune prelarea de fonduri de la mecanismul de conectare a Europei. Aș vrea să mai fac însă o observație care, legat de un element decisiv pentru acest raport. Ar trebui să evaluăm performanța instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Mecanismul de conectare a Europei nu este un mecanism care să fie folosit pentru investițiile în infrastructură. Este mai mult de atât un mecanism care funcționează bine. Este un instrument care poate să intervină atunci când nu putem avea acces la resurse private pentru investiții. Și aici cred că este, uh, intervine paradoxul în fluxul de uh, bani de la mecanismul de conectare a Europei la EFSI de multe ori luăm bani de la mecanismul de conectare a Europei și îi uh, ducem în, uh, în altă parte unde nu se încurajează de fapt investițiile private. Cred că această inițiativă este contradictorie din punct de vedere metodologic și ar trebui să o schimbăm. Un alt punct legat de turism. E necesar, desigur, să povestim despre resurse. Isabela Del Monte vorbea despre programul COSME. Dar eu aș mai vrea să adaug și un element cultural, mai ales că sunt italian. Noi trebuie să vedem în turism o posibilitate de relansare economică. De exemplu, noi, uh, italienii, nu eram creativi mai de mult, dar acum încercăm să fim mai creativi vedem că în țara noastră și în țările noastre vin turiști din toată lumea și din Asia, de exemplu, și văd cum se face turism aici. Acesta ar trebui să fie o rampă de lansare pentru economia noastră. Mulțumesc uh, încă o dată pentru acest raport și vă doresc spor la treabă. Mulțumesc, domnul Pavel Telici, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și uh, draga colega Gaer. Nu-mi place să zic, dar eu cred că noi, Uniunea Europeană, uh, din păcate în ultimii ani n-am avut politici sectoriale de prea mare succes. Dacă privesc înapoi 5, 6, 7, 8 ani, găsesc că există un singur domeniu în care putem vorbi de succese evidente, eh, de pildă în transport, eh, eh, mă gândesc la rețeaua TNT. Rezultatele au fost atât de bune încât acum are un efect de multiplicare metodologia de aici și în alte sectoare. Ar trebui conținut cont de acest lucru. Comisia, evident, cu sprijinul nostru, a venit acum înaintea noastră cu proiectul EFSI. Dar EFSI ce face? EFSI este un instrument de generare a unor investiții private care să genereze în cele din urmă locuri de muncă. Deci, atrage capital privat. Deci, finanțarea TNT și altor proiecte mari Uh, sunt uh, proiecte uh, de infrastructură de, ordin, de interes public. Nu trebuie neapărat să fie um, viabile din punct de vedere economic. Există, există multe proiecte care fără finanțare din mecanismul de conectare Europei nu ar fi realizate. Deci, trebuie să exi- natura proiectelor care sunt uh, finanțate prin acest mecanism diferă de uh, natura proiectelor care sunt finanțate prin EFSI. Sigur că ne putem plânge și în continuare de uh, realitatea existentă și nu o prea putem influența. E adevărat. Dar vreau să scoatem în evidență totuși aceste fapte care sunt de netăgăduit. Deci, subscriu la cele spuse de colegii antevorbitori Trebuie să garantăm uh, pe cât posibil finanțarea pentru mecanismul de conectare a Europei. Și mai trebuie zis ceva. Multe din proiecte sunt în curs de derulare și dacă reducem finanțarea pentru aceste proiecte, practic le creștem, creștem costurile proiectelor. Trebuie să ținem cont că, de faptul că uh, peste 5-7 ani aceste proiecte vor deveni investiții și mai scumpe de, pentru noi uh, Eh, ca și până acum. Și asta nu are legătură cu niciun fel de ciclu economic. Deci eh, o să colaborez eh, cu raportorul, cu ceilalți colegi raportori din umbră și accept proiectul dumneavoastră în care a enunțat anumite idei pentru gestionarea în mod creativ a situației Eh, și în care, eh, care reflectați asupra priorităților și ambițiilor noastre. Dar vom mai reveni asupra acestor aspecte. Eh, eu nu sunt italian. Ehm, dar totuși sunt dispus să reflectez uh, și eu asupra modului în care uh, transporturile și, și turismul generează creștere. Subscriu la tot ceea ce ați uh, spus vis-a-vis -vis de criză și impactul crizei, dar haideți să fim și puțin mai autodisciplinați. Să ne autodisciplinăm, ce scuze. Adică multe din competențele statelor membre au fost uh, acoperite până la urmă de către uh, Uniunea Europeană. Statele membre s-au obișnuit deja cu această situație confortabilă și transportul este unul din sectoarele în care uh, Asta deja e o tradiție. Transport, transportul nu numai că creează locuri de muncă, ci transportul este și un mare generator de ocupare și de aceea cred că transportul, cu caracterul său profund transfrontalier, ar trebui să beneficieze de mai multă finanțare europeană. Statele membre, din păcate, s-au obișnuit cu faptul că multe din atribuțiile lor, până la urmă, au fost uh, susținute din uh, fonduri europene și ar trebui uh, să le reamintim statelor membre că trebuie și ele să se preocupe de problemele lor proprie. Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc mult, domnule președinte. I-am ascultat atentă pe raportorii noștri și sunt de părere că nu ne-ați dat foaia de parcurs propriu-zisă, nu ne-ați prezentat diferitele etape, nu există date privind proiectele pilot, uh, acțiunile pregătitoare și așa mai departe. Și uh, astăzi, o că este unul dintre elementele cele mai importante. Întrebarea este dacă astăzi puteți să ne dați toate aceste elemente. Ehm, m-am scris și eu la cuvânt încă o dată. Cele trei obiective au fost abordate. Odată este vorba despre șomaj, infracționalitate și Europa trebuie să se integreze. Acestea au fost totdeauna obiectivele și, bineînțeles, este important pentru aceasta. A fost format CFE-ul, a fost format în special de statele membre care au spus că există o rată de șomaj în rândul tinerilor de 50% și acest lucru trebuie combătut. Totul este corect. Când a venit vorba despre finanțare, el a spus noi nu vă dăm niciun ban. Totul trebuie să vină din bugetul Parlamentului. Aceasta este deja o încălcare a solidarității și nu se poate spune că avem nevoie de bani, dar plătiți voi, pentru că de la noi nu vedeți niciun ban. Și acum acest lucru trebuie repetat. Eu sunt de părere că nu merge așa. Obiectivele puse în legătură cu acest lucru nu pot fi atinse pentru că proiectele nu sunt analizate îndeaproape. De pildă, în această dimineață am avut uh, dezbaterea uh, legată de uh, tunel transalpin Lyon-Torino. Uh, trebuia să de 12 uh, miliarde, apoi guvernul francez uh, a stabilit că nu costă 12, ci 26 de miliarde. Nu s-a analizat nici o altă variantă, ce ar costa dacă s-ar consolida distanța care există și cât uh, câte locuri de muncă s-ar crea și cât timp s-ar economisi. Pentru că să trimiți o mașină, o bor mașină timp de 20 de ani în albi, nu este o luptă împotriva șomajului. Din potrivă, îl va spori pentru că nu e nevoie de forță de lucru. Deci dăm multe miliarde, cheltuim multe miliarde, dar nu atingem obiectivul, nu urmărim obiectivul de a combate șomajul. Nici nu mai vorbesc de climă, pentru că dacă această distanță este gata în 30 uh, de ani, este cu totul altfel decât dacă se termină în 5 sau 6 ani. Uh, pot să vă dau un, un alt uh, exemplu. Tunelul Semmering din uh, Austria a fost și el finanțat cu bani europeni. Dacă aș face această distanță prin via planică, sigur, ar fi o altă diferență. N-aș avea nevoie să construiesc un tunel. Deci eficiența ar fi mai ridicată și crearea de locuri de muncă ar fi și ea mai eficientă. În loc de asta, din Connecting Europe Facility s-au luat banii pen și nu mai avem niciun control timp de 2 ani am discutat în ce proiecte sunt potrivite pentru acest uh, uh, cadru care nu. Ne-am hotărât să promovăm anumite proiecte, deși nimeni nu a fost de acord cu toate. Dar am, uh, am susținut uh, fundamentul și găsesc că este important. Acum dăm banii, dar nu mai avem un control. S-ar putea finanța, de pildă, noua centrală atomică din Marea Britanie care nu se poate finanța privat și de aceea statul a spus nicio problemă, pentru 30 de ani garantez eu un preț energetic de trei ori mai mare decât la bursă. Este o nebunie, nu are nicio legătură cu economia, cu eficiența energetică, cu obiectivele noastre să devenim independenți de uh, uraniu, de petrol și de gaz. Totul merge în direcția contrară și asta se realizează în momentul de față. De aceea mi se pare nedrept ca Parlamentul să trebuiască să plătească acest lucru. Și al doilea punct nedrept pe care l-am discutat uh, la vremea respectivă, dacă din întregul buget pe care l avem noi ca Parlament European, fiecare domeniu ar pune un cent, am putea să finanțăm totul. Dar bine, atunci și de la agricultură au zis, de la noi nu primiți nimic, ceilalți nici de la noi nu primiți nimic, nici asta nu este solidaritate. Și apoi există probleme la cercetare și la transport. Mie mi se pare că este lipsă de solidaritate. Sunt de aceeași părere cu tine. În situații de urgență trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să investim banii acolo unde este necesar, unde se pot salva viețile oamenilor. Dar nu să spunem, da, totul e important, dar noi nu primim niciun ban. De ce deci nu se discută acest lucru? Fiecare să pună 1%, cred că nici reacția n-ar fi așa de puternică. De ce acest lucru nu este realizabil? Asta ar însemna solidaritate pentru mine. Nu uh, să uh, luăm de acolo de unde se, ni se pare domeniul cel mai slab și să uh, cheltuim bani pentru măsuri care nu au niciun rezultat și nicio legătură cu obiectivele Uniunii Europene. Bun, eu am fost ultimul, Jens, acum ai cuvântul. Mulțumesc. Răspund direct întrebărilor tale, Michel. Din păcate, nu putem împărți bugetul european în categorii, să spunem, o categoria 1A și așa mai departe, bani bani uh, asupra cărora uh, se uh, hotărăște la Comisia Buget, doi fonduri regionale, trei agricultura, mai departe politica de tineri, pentru tineri și așa mai departe. Nu putem face diferențe între aceste categorii. La bază a existat și un motiv rezonabil. Au existat vremuri în care un agricultor pentru produsul pe care îl producea la ferma lui primea de la Comunitatea Economică Europeană un preț garantat. Ca rezultat, fiecare agricultor producea cât putea, sigur, adesea în condiții disabile din punct de vedere ecologic. Pe vremea aceea avem acele râuri de lapte și munți de unt. Bun Acum, pentru a proteja bugetul de uh, aceste costuri, au fost introduse aceste categorii și transferul între categorii nu este posibil mm, pentru a limita cheltuielile în agricultură. Sunt vremuri care au dispărut, politica agrară arată cu totul altfel astăzi, dar, uh, stimați colegi, stimate colege, noi de la buget uh, avem lupte medievale când vine vorba despre uh, hotărâri în privința acestui buget. Uh, Aș putea acum să mă adresez fiecare dintre vorbitori și să-i povestesc că guvernul său este la fel de încăpățânat ca toate celelalte. Niciun guvern al unui stat membru nu este dispus uh, să cedeze influența în ceea ce privește controlul asupra bugetului. De aceea nu este posibil ca în acest moment uh, să introducem aceste operații solidare propuse de tine și să luăm, uh, nu știu, 1% din toate părțile și să le investim în uh, Connecting Europe Facility pentru a compensa dezavantajele care există în ceea ce privește finanțarea. Acest lucru este imposibil. Trebuie să ne menținem la categoria 1 și să găsim mijloace complementare politic sigur putem să cerem altceva, dar este o solicitare care se adresează statelor membre și care ar fi necesară din punct de vedere al conținutului. Vreau să revin asupra a ceea ce se va întâmpla cu Connecting Europe Facility și cu mijloacele existente aici. Cu cât mai clar și cu cât mai reușit este, este investiția în ceea ce privește acest Connecting Facility, cu atât mai bune sunt argumentele noastre pentru a proteja acest uh, instrument în ceea ce privește retragerea de mijloace financiare. De aceea, poziție, poziția acestei comisii în privința bugetului uh, insist să fie de așa manieră încât să existe asupra importanță IFC-ului uh, pentru a explica uh, însemnătatea financiară și economică pentru sectoarele implicate și pentru regiunile în care aceste lucruri au avut loc. Deci este foarte important ca aceste lucruri să fie bine formulate pentru a avea bu- argumente bune în discuția cu instituțiile uh, pentru a uh, încerca să limităm uh, pierderile care, după părerea mea, sunt amenințătoare și pentru a proteja Connecting Europe Facility. Uh, sunt sigur că vom avea o majoritate aici și trebuie să vă convin că plenara și Comisia de Buget va reintroduce mijloacele, doar că atunci vom avea definită poziția acestei comisii și vom merge la negocieri cu poziția acestei comisii, uh, vom merge la negocierile cu Consiliului și uh, la negocierile cu celelalte trei instituții vom vedea dacă reușim să păstrăm același volum pentru Connecting Europe Facility și care sunt pentru buget vreau să mai subliniez un lucru pentru că este legat și de discuțiile tocmai descrise. Mm, sigur, i-am atras niște card, avem vrem să finanțăm proiecte care să poată aduce profit. Avem un al doilea instrument, ce anume Inițiativa Europeană pentru Obligațiuni pentru Proiecte. Funcționează similar a fost uh, practic uh, pe aceleași baze uh, creată și funcționează în baza aceluiași mecanism mm, administrată de Banca Europeană de Investiții cu garanții din bugetul european și cel puțin din Germania știu acest lucru a finanțat uh, proiecte de pildă autostrada 5 între Hamburg și uh, Schleswig-Holstein și avem uh, Connecting Europe Facility care poate finanța proiecte care pe termen lung nu uh, sugerează că ar exista profituri dacă am face din ele proiecte economice. Pe mine mă deranjează, sincer, că aceste trei instrumente nu sunt clar delimitate. Nu este clar ce proiect uh, de rutier de pildă trebuie finanțat cu ce instrument. Și dacă aș avea aici uh, argumente mai clare de la Tran, aș fi foarte recunoscător. Încă două fraze, una legată de proiectul pilot, una de turism. Uh, Încep cu turismul. În legislatura trecută am fost uh, membru al Comisiei Regii și când s-au stabilit condițiile cadru pentru politica regională a perioadei de finanțare actuală, a existat o discuție foarte aprinsă dacă cu mijloacele Fondului European Regional pot fi promovate uh, proiecte turistice sau nu. Uh, Comisia Regii s-a luptat ca lucrurile să se întâmple de așa manieră. Deci, mereu Comisia ne-a spus că dacă promovăm turism, a spus că acest lucru pot fi, ei ne-au spus că ar putea fi finanțate din fondurile regionale. Există însă o cale de ieșire și, și aici trebuie să fac apel la creativitatea membrilor acestei comisii. Uh, și cu aceasta ajung la al doilea domeniu despre care vreau să discut, și anume uh, proiectele pilot. În momentul de față, în domeniul TRAN există șapte proiecte pilot și uh, măsuri pregătitoare dacă le-am trecut pe toate repede în vedere, unele dintre ele um, se ocupă cu turismul. Care este sensul acestor proiecte pilot? Avem 40 de milioane euro la fiecare buget. Practic este o sumă ridicol de mic, mică pentru proiecte pilot. Proiectele pilot pot fi promovate când se întâmplă două condiții. În primul rând, bineînțeles, trebuie să fie de competența Uniunii Europene. În al doilea rând, trebuie să fie, fie ceva ce n-am mai făcut înainte. Și nu trebuie să existe alt instrument care să poată fi finanțat. În acest caz uh, se dă da aprecierea a calificativul A pentru un asemenea uh, proiect pilot. Dacă spun 40 de milioane, vă dați seama că nu putem finanța prea multe. 7 este extrem de bine. Și dacă doriți ca turismul să poată fi promovat mai mult cu bugetul Uniunii Europene, trebuie să ne gândim și fac apel să vă gândiți la generarea unor proiecte pilot în domeniul turismului. Dacă uh, sunt de succes, atunci uh, se transformă în măsuri pregătitoare sau apoi într-un program. Uh, sau Comisia spune, bun, merită să facem un program european de acest lucru. Dacă avem aceste lucruri, dacă avem argumente bune în cadrul uh, planificării financiare pe termen mediu, uh, putem asigura uh, mijloace de la buget pentru turism. Vă spun clar, uh, în anul acesta și în anul următor, cred că șansele noastre sunt destul de mici, pentru că totdeauna vom fi confruntați cu argumentul că aceste lucruri pot fi promovate din fonduri regionale, deci trebuie să găsim nișe unde fondurile regionale nu pot finanța și să definim aceste proiecte de așa manieră încât să le transformăm în proiecte pilot. În acest caz, pe termen mediu, văd șanse de a pune în aplicare aceste lucruri. Ultimul lucru, în ceea ce privește agențiile, suntem, uh, ne ocupăm mereu, sunt permanent raportor pentru agenții și cred că agenții, în ceea ce privește Comisia Buget, sunt legate de, pentru ele sunt decisivă problema siguranței circulației europene și cred că aici nu vor exista bă, compromis, nu va exista niciun compromis, uh, raportarea a menționat acest lucru. Însă, în momentul de față, de pildă, Frontex a devenit nu o forță de protecție a granițelor europene, ci pur și simplu este o autoritate de protecție a granițelor. Este, um, nu e posibil să avem multe agenturi pe lângă Frontex și pe lângă cele interne. Deci vestea pe care uh, vă pot da este că nu fac griji pe termen scurt, dar sunt uh, destul de pesimist uh, în ceea ce privește aceste agenții și și aici comisiile de specialitate trebuie să găsească argumente bune pentru a vedea pe politicile viitoare și dacă acest lucru poate fi necesar în legătură cu acestea și vă mulțumesc pentru discuție. Și eu uh, mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsuri și pentru participarea la discuție și cu siguranță ne vom revedea. Înainte de a trece la următorul punct, vreau să urez bun venit unei uh, delegații a guvernului brazilian care uh, participă aici pentru punctul 16 și a fost la solicitarea comisiei. Bine ați venit la noi la comisie. Bun, și în uh, privința acestui punct de pe ordinea zi am rugat comisia uh, munca pe care o depusă legată de rețeaua transeuropeană să ne dea un raport TNT. Poate ar trebui să mai aștept un pic. Also, dann zum nächsten Tag. Bun, acum următorul punct de pe ordinea de zi. Am rugat comisia să ne spună pe unde stă în ceea ce privește pe rețeaua europeană de transport TNT pentru pe diferitele coridoare. Coordonatorii europeni ne-au uh, prezentat planurile lor de lucru anul trecut. Astăzi ne interesează ce alte inițiative pentru crearea acestui TNT sunt urmărite în momentul de față de comisie. Și pentru acest lucru îi dau cuvântul lui Oliver Onidi de la Digimove. Pentru o scurtă introducere. Thank you, Chair. Now we know who the real friend... Mulțumesc, domnule președinte. Acum știm cu adevărat uh, cine sunt, cu adevăr- cine sunt prietenii TNT, cei care au rămas în sală. Înainte de a trece la subiect, aș vrea să fac legătura cu ceea ce a spus uh, antevorbitorul meu, dar și cu discuția de azi dimineață cu privire la mecanismul CEF. Aș vrea să îmi exprim din nou scuzele am uh, reușit să găsim scrisoarea la care făcea referire domnul Pipo în această dimineață. Este vorba, de fapt, despre un e-mail pe care l-am primit și pentru care am pregătit un răspuns. Acest răspuns uh, are legătură cu ceea ce am spus și eu azi dimineață. Nu am afirmat niciodată că nu este nevoie de finanțare suplimentară pentru CEF. Ba din contră, avem nevoie de fonduri suplimentare pentru acest mecanism. Această acest răspuns vă va fi trimis în mod oficial în scris de către comisie, astfel încât poziția noastră să fie foarte clară. Revin acum la tente. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegului din dreapta mea și multor altora care nu se găsesc astăzi în această sală, deoarece dezvoltarea TNT merge foarte bine, mult mai, mult, mult mai bine decât s-ar fi așteptat așteptat cei mai optimiști dintre noi la momentul aprobării regulamentului. Mulți dintre coordonatori au fost în rândul dumneavoastră, nu numai pentru a prezenta progresul pentru coridoare, dar și pentru a prezenta rapoartele. Toate cele nouă coridoare, toate planurile de lucru pentru acestea au fost aprobate în mod oficial de statele membre, lucru care este deja o realizare. Niciun stat membru nu a pus sub semnul întrebării realizările, dar și recomandările puse de coordonatori în uh, aceste planuri de lucru câteva informații legate de TNT. Ce dorim să facem? Este, de fapt, să trecem de la o abordare descriptivă la o abordare dinamică legat de ceea ce avem nevoie, în special în ceea ce privește finanțarea. Vrem să oferim o um, descriere actualizată a situației lucrărilor, dar și a provocărilor cu care ne confruntăm, de asemenea măsuri pentru punerea lor în aplicare, date de finalizare, aspecte legate de interoperabilitate, dar și alte obstacole tehnice care, um, pe care le-am întâmpinat. Se va face referire și la măsuri legate de aceste lucrări ci de asemenea o serie de indicatori de performanță care ne vor permite evaluarea stadiului de finalizare, dar și de utilizare a acestor rețele. Domnule președinte, ați spus și azi dimineață cum putem face alegeri între anumite tipuri de infrastructură prevăzute inițial și alte tipuri potențiale dat fiind uh, efectul anumitor uh, coridoare. Anumite variante poate au o valoare adăugată suplimentară față de altele, în special când vine vorba de secțiunile transfrontaliere. Pe 21 și 22 iunie vor avea loc zilele TNT la Rotterdam. Atunci vom avea discuții cu reprezentanții acestei comisii, dar și cu miniștrii transportul, pentru transport și alte părți interesate. Atunci vom prezenta și planul de lucru, proiectul de plan de lucru pentru autostrăzile mării. Domnul Brian Simpson este coordonator pe acest uh, proiect Vom avea plăcerea de a dezbate cu privire la acest subiect împreună cu dânsul și cel de-al doilea proiect, Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar. Avem două instrumente puternice care ne vor permite să continuăm până în aplicare a politicii noastre în acest domeniu. Herald, uh, colegul meu, nu are niciodată suficient de lucru, parcă, așa că s-a alăturat coordonatorilor într-o nouă aventură. Am început niște discuții foarte um, fructuoase cu privire la raportul legat de finanțarea proiectelor de transport. Sperăm că vom putea introduce pe ordinea de zi și alte subiecte. Am ales următoarele cinci. Multimodalitatea, sistemul de transport inteligente, noile tehnologii și introducerea acestora pe piață, dimensiunea urbană, una foarte importantă pe care nu o accentuăm suficient, și extinderea atente la toate țările învecinate, nu numai Balcanii de vest, dar și alte regiuni. Toate aceste subiecte vor fi prezentate și dezbătute în cadrul zilelor TNT. Sperăm că aceste subiecte se vor regăsi și în cadrul dezbaterilor din această comisie, deoarece cu siguranță vom putea beneficia de concluziile rapoartelor pe care le-ați pregătit deja sau pe care lucrați, dar și de diverse inițiative legislative pe, pe care le aveți în lucru. În ceea ce privește actele delegate, deja aveți unul în fața dumneavoastră și anume extinderea rețelei TNT la Balcanii de Vest. Acest act delegat a fost înaintat acum câteva luni Va mai fi uh, încă unul în uh, iunie anul acesta. Ne vom referi la o adaptare tehnică și vom uh, oferi principalele uh, date legate de această rețea cuprinzătoare. Sperăm că foarte mulți dintre dumneavoastră vor veni la zilele TNT. Se va vorbi foarte mult de aspecte legate de finanțare, cu atât mai mult cu cât se face revizirea la mijlocul perioadei a CFM-ului. De asemenea, vom vorbi despre ce a însemnat pentru EFSI tot acest proiect. Am dedicat uh, și o zi pentru a discuta oportunități de finanțare privată, dar și din partea Băncii Europene de Investiții. Se va discuta și despre aceste documente tematice și întreaga familie, de fapt, nu numai uh, statele europene, ci toate țările învecinate și miniștrii acestora, fie că e vorba despre Balcanii de Vest, parteneriatul estic, uh, și așa mai departe, toți reprezentanții vor avea posibilitatea de a discuta despre aceste subiecte și în special despre extinderea tente la toată regiunea învecinată Uniunii Europene. Câteva cuvinte legate despre importanța discuției de astăzi. Observ cu multă satisfacție că am avut această discuție chiar înainte de a discuta cu statele membre. Vă mulțumesc, deci, domnule președinte, pentru că ați adăugat acest punct pe ordinea de zi și pentru că ne-ați permis un schimb sincer de opinii cu privire la această chestiune. Vă mulțumesc și eu acum, domnul Faneca. Dank u zeer. Ik denk dat ik uh, de heer Onidi en zijn team... Vă mulțumesc. Cred că pot să-i mulțumesc uh, domnului Oli și echipei sale pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit. Comisia Europeană se pare că lucrează din greu pe aceste coridoare din cadrul rețelei uh, transeuropene de transport. Am deci așteptări foarte mari și abia aștept organizarea zilelor TNT la Rotterdam, în țările de jos. Țările de jos um, sunt uh, în avangarda acestei inițiative și, desigur, organizarea zilelor TNT acolo cu siguranță va fi utilă. Am uh, câteva întrebări. numărul oportunităților de finanțare crește, nu-i așa? Avem CEF, avem uh, Fondul European pentru Investiții Strategice, avem uh, finanțare din partea statelor, dar în același timp flexibilitatea legată de finanțare a rămas pe loc. Cea de-a doua întrebare are legătură cu China ce face China în țările din Europa Centrală și de Est. Chiar uh, vor veni uh, cu fonduri pentru finanțarea coridoarelor TNT în uh, centrul și în estul Europei? Urmează Gesine Masner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Onindi, pentru lămuriri sună totul foarte bine, totul e pe drumul cel bun, uh, n-am nicio îndoială decât o întrebare. Ați oferit și date cu privire la noile tehnologii, la prioritățile Comisiei. Eu uh, întotdeauna revin cu întrebarea asta săcăitoare, ce putem face noi de la Parlamentul European pentru ca să sprijinim TNT? Uh, de multe ori pun această întrebare, de foarte puține ori mi se oferă un răspuns. Poate că, într-adevăr, nu avem suficiente pârghii să intervenim, dar totuși provenim din mai multe țări, avem contacte cu guvernele noastre și poate că este totuși important să știm și noi unde sunt impedimentele, unde există obstacole și unde putem noi să oferim un ajutor atunci când o țară sau alta se pune de acum mezișul sau are anumite rezerve Uh, în realizarea acestui deziterat uh, european. Poate că uh, este corect din punct de vedere diplomatic să avem cunoștință de astfel de situație. Karima Deli. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac doar o observație. Aceste documente, care sunt destul de stufoase, ne-au uh, ajuns destul de târziu. Sper să vină mai repede data viitoare. Domnule Onidi, nu suntem foarte mulți aici în sală, însă este mereu interesant să vă ascultăm. Aș vrea doar să vă readuc aminte că toți membrii acestei comisii sunt în favoarea planurilor de investiții pentru infrastructura de transport transfrontalier. Domnul Onidi ne spune că trebuie să privim aceste proiecte prin prisma indicatorilor de performanță. Eu consider că dacă vrem să vorbim despre trans porturi adaptate secolului 21, trebuie să ne gândim la performanța zilei de mâine. Dumneavoastră ați spus cum putem să facem alegerea între proiectele mari și alte tipuri de proiecte. Acum eu vă întreb ce înțelegeți prin alte tipuri de proiecte. Trebuie să ne gândim la interoperabilitate, la mobilitatea urbană. Uh, Secolul 21 nu are legătură numai cu marile proiecte. Acestea sunt dezastroase pentru ecologie, dar în special pentru democrație. Trebuie să gândim la scară mică, la scară locală. Acesta este viitorul. Totul se va face la nivel local. probabil uh, îmi veți spune că nu e vorba de o luptă ideologică. Într-adevăr, e vorba de o luptă legată de gestionarea potrivită, este o luptă europeană. Europa a finanțat proiecte mari, de exemplu linia Perpignan-Figueras, care a fost dată în operare în 2009. această linie a fost mult mai folosită decât uh, Ron uh, Torino. Și atunci mă întreb care este de fapt modelul de rentabilitate în TNT. O a doua întrebare, domnule Onidin. Mă gândesc că domnul Juncker a spus că aceasta este ultima șansă a Comisiei. Dar ultima șansă este aceea de a-i împăca pe cetățeni cu proiectul european. Și cred că proiectul european ar trebui să aibă legătură cu nevoile de bază și în primul rând este vorba de transport și de transportul urban ce așteptăm ca să definim, de fapt, mobilitatea urbană durabilă, investițiile bune pentru cetățeni, pentru mediul înconjurător, dar și uh, având în calcul obiectivele climatice. Domnul Riche uh, dă din cap acum când vorbesc despre Ron uh, Torino. Acești, acest coridor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 Noi uh, avem o uh, strânsă colaborare cu Finlanda în ceea ce privește transporturile în, uh, în, în nord. Vorbim și de coridorul Baltic, la care s-au referit și câțiva dintre colegii mei. Aș vrea să vă readuc aminte de raportul de anul trecut cu privire la finanțarea și, proiect, și problemele marilor proiecte. Uh, în acest raport, una dintre recomandări um, viza faptul că finanțarea europeană ar trebui făcută la începutul procesului. Și cred că această recomandare este corectă deoarece reprezintă un stimul pentru adoptarea unor decizii la nivel național. Cred că e bine să finanțăm proiectul la început. Mai mult de atât, uh, la 10 ani după începerea proiectului, uh, investiția Uniunii Europene nu mai este la fel de importantă. Aș vrea să vă întreb, deci, dacă această investiție inițială din partea Uniunii Europene rămâne în picioare, deoarece e o inițiativă bună. Domnule Malteze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Colega mea are o fixație pe acest uh, tunel uh, Ron-Torino uh, și probabil și eu, dar și poate președintele uh, uh Kramer. Există câteva proiecte, acest proiect Lyon-Torino este o gaură neagră în finanțarea Uniunii Europene. Colega uh, nu a spus că uh, Perpignan uh, Ficares, a, a fost, uh, de fapt, un, uh, un proiect mai mic făcut de o firmă care, până la urmă, a, a dat faliment. În ceea ce privește rentabilitatea, nu cred că trebuie să ne îndreptăm spre un faliment sigur. Noi cheltuim o grămadă de bani ca să facem un tunel într-un munte timp de 20 de ani, fără să creăm posturi uh, și locuri de muncă ca să câștigăm probabil peste 20 de ani o oră în ceea ce privește transportul de mărfuri. Și nu ne gândim că pierdem mai mult timp ca să traversăm un oraș. Când se vorbește despre astfel de aspecte și se enunță astfel de principii, dar în practică, de fapt, contrazicem toate aceste principii, toate lucrurile pe care le spunem despre durabilitate, despre impactul asupra mediului înconjurător, despre impactul proiectelor, cred că riscăm să nu le facem înțeleși prin acțiunile noastre și să nu ajutăm opinia publică să ne înțeleagă justificările. Mulțumesc. Domnul Valim. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns așa târziu, însă am avut o altă reuniune în același timp. Și eu aș vrea să fie mai transparente costurile implicate de aceste proiecte de infrastructură. Trebuie să fie clar că noi nu vrem proiecte de infrastructură care costă foarte mult comunitățile și care, de fapt, nu au nicio justificare deoarece nu uh, generează mai mult transport sau locuri de muncă. Colegii mei deja au vorbit despre astfel de proiecte care nu au fost de succes și care nu au foarte mulți uh, pasageri foarte mulți uh, călători. Aceste proiecte nu creează cerere și tocmai de aceea nu vrem să punem în aplicare și să creăm astfel de proiecte care nu fac decât să uh, asigure fluxuri de bani. Când se cer informații financiare legate de aceste proiecte de uh, licitații și de subcontractare, atunci nu le, nu le primim. În uh, ultima sesiune de la Strasburg, Parlamentul a votat cu privire la uh, raportul uh, de um, interese financiare pe proiectul Lyon-Torino, dar și cu privire la alte proiecte de infrastructură. Se doresc evaluări exante din partea unor agenții independente, astfel încât să știm exact care este beneficiul acestor proiecte, care de multe ori nu aduc beneficii cetățenilor, ci numai anumitor agenții și câteodată criminalității organizate. Astăzi avem în rândul nostru reprezentanți ai Comisiei. Acest Parlament s-a exprimat în sesiune plenară cu privire la necesitatea de a avea informații informații clare pe aceste proiecte de infrastructură. Așa că aș vrea să știu că inițiativa de a pune la dispoziția tuturor informații rămâne încă în picioare și aș vrea să primim aceste documente pe care le-am cerut. Mulțumesc, doamna Deli. First of all, uh, I would like to thank uh, Mr. Needy for the short Mulțumesc. Um, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și eu abia aștept uh, zilele tente, deoarece am un coordonator uh, olandez și uh, abia aștept să ajungem la um, întâlnirea de la Rotterdam. Sprijin și mă bucur de toate eforturile făcute de comisie și mă bucur că putem uh, asista la principalele um, rezultate operaționale ale proiectului uh, de la Berlin. Uh, în august anul trecut a avut loc un summit la Viena, în cadrul căruia s-au decis rutele de către uh, prim-ministrii um, statelor implicate și extinderea rețelei TNT la regiunea învecinată Uniunii Europene. Cred că este un progres foarte important în materie de cooperare interregională. Dați-mi voie să fac însă și câteva sugestii pe care sper că le veți lua în considerare pe viitor. Statele membre și uh, țările candidate sunt caracterizate prin diferențe mari legate de proiectele de infrastructură. Pentru a elimina blocajele și pentru a atinge acest efect de coridor, așa numitul efect de coridor în rețeaua de transport, e important să vedem care sunt uh, mecanismele de finanțare. Aceste blocaje din Balcanii de Vest sunt uh, negative pentru, au un impact negativ asupra economiei și un uh, efect negativ asupra procesului de extindere. Extinderea mandatului coordonatorilor uh, pentru uh, regiune este de asemenea un aspect pe care trebuie să îl discutăm. Și sper că obstacolele tehnice legate de extinderea acestui mandat vor fi eliminate aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că raportul din proprie inițiativă pentru îmbunătățirea transportului în Europa Centrală și de Est este aproape gata și sunt încrezător că acest raport, pentru care sunt raportor din umbră din partea PPM, ne va ajuta să uh, oferim o mai bună conexiune în Europa Centrală și de Est și în special în țările din zona Balcanilor de Vest și cele implicate în parteneriatul estic, special Ucraina. Mulțumesc! Dominic Riche. Dominic Riche. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule pentru uh, fidelitatea de care a dat dovada astăzi. Tot ce ne spune este deosebit de interesant. Aș dori să pun o întrebare. Încerc să o fac de simplă. În felul în care sunt analizate apoi organizate proiectele TNT, nu vorbesc acum dacă sunt mari sau mici, vorbesc despre toate proiectele. Uh, aceste proiecte sunt pilotate pe planul operațional de către o agenție operațională care este o agenție a comisiei și care are această sarcină de câțiva ani. Deci este vorba despre un mecanism de finanțare care avea ca scop dezvoltarea operațională a acestor proiecte pentru a participa la selecție și pentru a garanta supraviețuirea lor operațională. Care este legătura între această agenție și ghișeului, uh, ghișeul PayPal al CF um, în legătură cu PI, pentru că, după cum știți, la Banca Europeană de Investiții există, există un sistem de one-stop shop care face ca cei care au proiecte nu doar să vină să le depună acolo, ci să poată găsi o experiență, o analiză sau o indicații tehnice. Deci la Banca Europeană de Investiții există o structură de analiză um, a proiectelor care mi se pare a fi o capacitate sau un fel de capacitate de a conecta această agenție operațională care are multă experiență și multe capacități în ceea ce privește aceste proiecte cu Banca Europeană de Investiție care coordonează ceful care este mecanismul determinant din punct de vedere financiar. Deci unde este continuitatea? Pentru că uh, Eh, în momentul de față, banca nu și-a eh, finalizat punerea la punctul aghișului și nu pare să aibă intenția să se articuleze cu agenția tehnică a Comisiei pe acest subiect, ceea ce mi se pare totuși eh, o mare greșeală, mai ales în ceea ce privește continuitatea și calitatea acestei acțiuni. Alte două remarci și o întrebare pentru Filian. M-am îngrijorat uh, când am auzit ce ai spus mai devreme, pentru că atunci când cineva care este atât de competent ca vorbitorul uh, uh, de la buget spune că n-a înțeles prea bine diferența între Connecting Europe Facility, CV și celelalte proiecte, sunt îngrijorat pentru că există o diferență foarte mare și dacă aceasta nu este percepută, înseamnă că vom avea probleme în a pune în practică un subiect esențial care este din juncția și acest lucru uh, Uh, se leagă un pic de prima mea întrebare legată de, de conexiunea între ceea ce înțelege Agenția Operațională a Comisiei privind natura proiectelor și caracterul public, public-privat sau privat-privat, deci legat de necesitatea unei complementarități. Mi se pare că uh, nu există o prea mare coerență în acțiunea între instrumentele financiare, direcția buget și așa mai departe, și Banca Europeană pentru Investiții. Uh, care este practic brațul normal al, al Uniunii Europene. Și aș vrea să pun și o a treia întrebare, și anume, am luat deja în calcul să, um, la nivelul bondurilor și al CFR-ului să facem o delimitare. Nu vorbesc despre portofoliul proiectelor vorbesc de, dacă există o formă de delimitare între proiecte care au mică uh, adiționalitate, cele care au multă, nu reușesc astfel să iese din proiecte pentru că nu avem mijloacele financiare uh, în acest scop. O ultimă mică întrebare. De ce uh, această discuție are loc în timpul unei sesiuni plenare a Parlamentului European? Vielen Dank. Und jetzt ist Saskum Bilbao de Barandica. Doamna Barandica are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu vreau să cer scuze pentru întârzierea. Din păcate a trebuit să iau cuvântul într-o altă reuniune uh, și n-am mai apucat uh, declarația Eh, comisiei. Am înțeles că au fost formulate deja întrebări cu privire la utilizarea anumitor instrumente financiare. Aș avea încă o întrebare în plus. În 2017 este prevăzută o revizie a TNT. Eh, regulamentul în, încă este eh, în vigoare încă din 97, dar până în 2016 niciunul din proiectele TNT nu a fost uh, uh finalizat uh, 100%. Uh, uh, și atunci, cred că se impune următoarea întrebare. După revizirea din 2013, nu 2017, și îmi cer scuze dacă eventual repet ceea ce s-a spus deja, S-a ajuns la concluzia că proiectele prezentate de statele membre corespund statelor, eh, corespund criteriilor eh, eh formulate de Parlament pentru eligibilitate. Vreau să întreb așa, dar dacă chiar așa este. În Spania, în țara Baștilor, o regiune spaniolă, există uh, un tronson eh, al unui coridor atlantic Uh, unde am vizitat în repetate rânduri uh, anumite proiecte, dar care sunt întârziate din cauza întârzierii finanțărilor. Sigur că finanțarea întârzie uh, în ce privește partea de cofinanțare din, pe care și-a asumat-o Spania. Vreau să întreb dacă Comisia Europeană are un studiu de impact asupra costurilor suplimentare uh, pe care le produc uh, neexecutările anumitor proiecte. Pentru că întotdeauna vorbim despre cât de mult costă proiectele, dar a calculat până acum vreodată cineva cât ne costă uh, suplimentar toate aceste întârzieri, după ce am băgat deja atât de mulți bani în aceste proiecte? Asta mă interesează. Deci dacă aveți un astfel de calcul, mă interesează să-l văd, dacă nu, când vreți să faceți un astfel de studiu. Claudia Montero, acum cuvântul. Te obrigada, senhor Presidente. Domnule președinte, vă mulțumesc. În plus, față de cele spuse de țările de jos, pot să susțin că și Portugalia este o țară cu mare potențial uh, în domeniul uh, maritim, de pildă în Azore, în Madeira. Mulțumim Comisia pentru prezentare, mulțumim pentru lămurile pe care ni le-ați legat în ce privește autostrăzile uh, mărilor cu privire la orientările de mediu pe care le-ați arătat. Eu provin dintr-o regiune insulară Uh, din Madeira, din Azore, și de aceea este important ca, ca aceste autostrăzi ale mărilor, motorways of the sea în engleză, să fie astfel concepute încât să fie și în beneficiul regiunilor extraperiferice Adică mă interesează în ce măsură aceste regiuni ultraperiferice pot fi integrate în uh, aceste proiecte și ce măsuri pot fi luate pentru a îmbunătăți conectivitatea între insule și conecta, conti, uh, îmbunătățirea conectivității dintre diferitele coridoare. O altă întrebare. Cum este condonată finanțarea între uh, CEF, fondurile regionale, și uh, alte instrumente de finanțare. Doar câteva întrebări pentru Comisie, domnule președinte. De asemenea, domnule președinte, invit pe toți colegii uh, la un uh, briefing care va avea loc în vecin după această reuniune. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, mă scriu și eu pe lista de vorbitori. Am spus încă din dimineața aceasta că salut uh, faptul că au fost prioritizate secțiunile cu transfrontaliere, deci interconectoarele, uh, dar uh, n-aș fi eu dacă pe lângă laudă n-aș avea și niște critici. Așa cum a spus doamna Bilbao Barandica, vreau să întreb cât ne costă acele proiecte care nu sunt realizate la timp. În 2014, de pildă, s-a închis uh, uh, lipsa uh, de cale ferată între Germania și Cehia. Este o distanță de 660 de metri pentru care am avut nevoie de 25 de ani. Deci, mă întreb dacă această distanță de 660 de metri s-ar fi realizat acum 20 de ani, care ar fi fost impactul asupra economiei? Da? aceeași întrebare uh, am vis-a-vis -vis de uh, uh, linia Berlin-Wroclaw prin Cracovia, da? dacă s-ar electrifica 50 de kilometri cu 100 de milioane de euro, s-ar economisi pe aceeași distanță două ore. Vreau să întreb dacă există o calcule care demonstrează impactul acestor proiecte? Deci Lyon-Torino niciodată nu se va amortiza, domnule eh, reprezentant al Comisiei. Ehm, am fost recent în Laponia, în eh, Finlanda, în ultima noastră delegație și la Helsinki am avut o discuție interesantă cu primarul din Helsinki, care ne-a spus așa. Și noi vrem să devenim europeni și ne-am dorit și noi să avem un tunel între Helsinki și Tallinn eh, el visează la chestia asta în mod sincer. Și el visează la 40% cofinanțare din mijloace de coeziune. Și care este elementul lui de referință? Tunelul Lyon-Torino. Deci, dacă finanțăm proiecte de genul Lyon-Torino, trebuie să justificăm și poziția noastră vis-a-vis -vis de alte proiecte atât de mari și ambițioase. Deci, de aia ne interesează sub, pe fundalul acestor exemple eh, care este eh, impactul proiectelor. Și spuneați că a existat un studiu de impact pentru Lyon-Torino. Dar impactul a fost eh, vis-a-vis -vis de o sumă de costuri totale calculată la 12 miliarde. Dar Curtea de Conturi a Franței a arătat într-un audit că deocamdată costurile ar fi de 26 de miliarde. Și vreau să întreb, există în lumina acestor noi date uh, o revizuire ale studiilor de impact? Da? Pentru că uh, noi vrem să combatem și șomajul, dar uh, mă întreb dacă aceste, cu aceste cheltuieli se mai justifică componenta antișomaj. Deci acum 20 de ani, da, într-adevăr, proiectul a costat 12 miliarde. Și atunci probabil că a existat un studiu de impact favorabil. Dar acum mă interesează dacă există un nou studiu în, eh, refăcut pentru condițiile actuale. Și apoi am mai auzit că se mai dorește cre- eh, crearea unui coridor prin Câmpia Panoniei. Eh, Ungaria, Cehia, Slovacia au adoptat acest, acest proiect cu excepția Austriei care n-a vrut să participe, ci s-a temut pentru, pentru tunelul Semering, de pildă, care a urma să fie devină inutil. Și atunci întreb, există considerațiuni, uh, studii de impact uh, cu privire la acest uh, coridor coridor transpanonic care ar realiza o legătură rapidă la mare și care ar face obsolet practic caduc tunelul Semering, în care totuși se investește acum. Deci nu se poate ca aceste megaproiecte indiferent de cât costă, să fie întotdeauna aprobate cu mare aplomb, în timp ce mai micile proiecte care ar putea să avea un impact uh, considerabil sunt lăsate pe din afară. Și acum, stimate domnule Onidi, aveți tot timpul să răspundeți la întrebări. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a fost o rundă cât se poate de densă de discuții și puncte de vedere exprimate. Domnule Van der Camp, mai întâi vă răspund dumneavoastră. Nu cred că uh, va exista o flexibilitate mai mare în ce, privire, în ce privește uh, instrumentele de finanțare, dar instrumentele care sunt disponibile pentru TNT uh, vor oferi cel mai, cea mai bună vizibilitate cu putință asupra eligibili, proiectelor eligibile. Doamna Meissner ne-a întrebat în foarte pretenoasă ce pot, ce pot face membrii Parlamentului European pentru a ne susține în demersurile noastre. E bine, un element ar fi susținerea eh, procesului, respectiv a nevoii de finanțare și anume în volumul în care acest lucru este necesar. Un alt aspect în, cu care puteți să ne ajutați este să conferim coerența acestui cadru. Încă există decizii incoerente. Mai încă există opțiuni naționale care nu se subscriu priorităților într-adevăr raționale de la nivel european. Eh, și sigur că eh, noi avem eh, măsuri limitate de, de aprecierea unor proiecte și nu putem disciplina fiecare actor în parte, dar prin această a doua generație de planuri de acțiune veți avea la dispoziție toate informațiile pentru o analiză critică și o dezbatere critică la toate nivelurile. Și cred că în cadrul circumscripțiilor de care aparțineți și prin contactele pe care le aveți la nivel politic, sunteți cei mai în măsură să faceți uh, uz de acest material pe care îl regăsiți în noile planuri de acțiune pentru a uh, putea determina alegerile cele mai raționale la nivel european cu privire la proiectele eligibile. Asta încercăm să noi să urmărim prin acest exercițiu. În ce privește China, Uh, salutăm orice uh, surse de finanțare suplimentară. China deține încă lichidități considerabile, dar China este interesată uh, în, în scheme de finanțare particulare care implică anumite condiționalități. Deci condiționalități de genul să eh, te folosești de contractor eh, eh, chinez, să oferi concesionari de 50 de ani și așa mai departe. Asta nu va atrage niciun investitor european. Deci trebuie să existe aceleași reguli pentru chinez ca și pentru toți ceilalți investitori. Deci sperăm că acest dialog pe care îl avem acum la nivelul cel mai înalt Uh, între partenerii europeni și chinezi pe platforma aceasta de conectivitate, să putem explica uh, partenerilor și prietenilor chinezi care sunt aceste reguli. Noi suntem foarte discuși în discuțiile pe care le avem, dar încă avem uh, probleme în, în a-i lămuri. Unul din proiectele mai dificile și controversate vizează conexiunea feroviară între Budapesta și Belgrad, care este esențială pentru Uniunea Europeană. Condițiile și termenii care au fost însă negociați uh, nu par să fie 100% conforme cu orientările privind uh, achizițiile publice și așa mai departe. Deci discutăm uh, și cu colegii maghiari, cu autoritățile sârbe, cu partenerii chinezi pentru a, să, a nu crea un precedent periculos care ar expune la presiuni în special țările uh, într-o poziție vulnerabilă, țările care sunt în curs de aderare, țările care încă au nevoie de infrastructuri, uh, investiția în infrastructuri noi. Deci, în ce privește ajutorul și sprijinul pentru, pe, de care am dorit să ne bucurim din partea dumneavoastră, aș enumera în primul rând uh, analiza critică a proiectelor pe care le girăm, și ați amintit pe bună dreptate proiectul Lyon-Torino, eh, dar și altele. Eh, aveți la dispoziție toate elementele, toate faptele și să știți că sunt la dispoziția dumneavoastră să vă ofer toate informațiile pe care dumneavoastră le-ați putea considera importante pentru aprecierea unui proiect sau altuia puteți uh, critica uh, multe proiecte, puteți critica inclusiv proiectul Lyon-Torino, dar nu puteți să spuneți că nu există, uh, nu există transparență în acest proiect. Niciun proiect din istoria investițiilor infrastructurale comunitare nu a fost atât de auditat ca și acest proiect. Deci așa ceva nu pot să accept. Um, înțeleg că aveți uh, uh, aprecieri critice la adresa acestui proiect pentru că considerați că acest proiect ar putea să constituie referință pentru altele asemenea. Dar nu cred că puteți să uh, criticați proiectul în sine, la care și dumneavoastră v-ați dat acordul, Parlamentul European, câtă vreme acesta este extrem de transparent. În ce privește aspectele orizontale, uh, Cred că am uh, înțeles punctul de vedere al Parlamentului. Vom incrie, include în descrierea infrastructurii uh, elementele care ar putea face această infrastructură eligibilă mai verde, mai ecologică, mai inteligentă, uh, mai eficientă. Da? Uh, elementele acestea se vor regăsi și în documentele noastre de lucru și în comunicările noastre pe viitor pentru a ne asigura de exploatarea la maxima resurselor noastre limitate. Domnule Nilsson, în ce privește antereportarea, uh, fondurile europene și fondurile în special din instrumente cum ar fi mecanismul de conectare a Europei sunt fonduri de începere, de lansare a unor proiecte în faze dificile ale proiectului. Acolo unde trebuie să depășești multe incertitudini, acolo uh, până ce alți actori vor interveni cu finanțarea lor proprie. Deci tipologia proiectelor pe care le susținem este cea a proiectelor în care uh, este nevoie de finanțări considerabile în fazele de început. Uh, ajutăm la finanțarea de început, oferim o vizibilitate timp de câțiva ani, Eh, și apoi proiectul poate să eh, fie girat și de alți actori. În ce privește TNT, ehm, vă mulțumesc pentru sprijinul pentru eh, coridorul din Balcanii de Vest, dar și cu privire la extinderea rețelei în alte direcții. Ehm, în documentul privind dimensiunea externă a TNT și în planurile de acțiuni, încercăm să oferim uh, informații utile colegilor care tratează aspectele financiare, astfel încât uh, să uh, poată întrevedea toate instrumentele prin care pot gestiona finanțarea acestor proiecte. În special ne interesează valoarea adăugată la nivel european pe care le comportă aceste proiecte. E important ca uh, statele beneficiare să fie uh, să se conformeze uh, și să adapteze la acele modificări în reglementări care apar pe parcurs și, evident, să implementeze în paralel și achiul comunicar. Comisia Europeană și UE nu se implică în BEI, dar Enea este un uh, centru de excelență în ce privește uh, proiectele finanțate prin BEI. Trebuie să respectăm independența BEI și trebuie să respectăm și independența Consiliului de Administrație al EFSI. Dar cred că uh, legăturile cu BEI și cu INEA înseamnă că există un schimb de informații suficient uh, pentru ca echipa de la BEI care se ocupă de uh, proiecte de transport uh, să poată lucra în mod corespunzător. Încă nu avem un grup cu o compoziție definitivă, dar suntem pe, care să, suntem pe cale să-l constituim. Deci, deocamdată, este un mix de experți de la nivel național, experți ai Comisiei, al altor instituții. În ce privește implicarea bugetară a adiționalității, nu avem nevoie de granturi, nu mai avem nevoie de ele, dar în schimb trebuie ca finanțele europene să fie orientate spre noile instrumente. E drept, e o abordare relativ simplistă, dar în domeniul transportului am demonstrat că putem să facem uz cu maxim de eficiență de aceste instrumente. Pe lângă acestea însă, există posibilitatea utilizării granturilor ca instrumente suplimentare. Deci, fiți alături de noi în niște discuții bugetare dificile, în special la revizuirea uh, CFM la mijlocul perioadei de referință, pentru a uh, nu risca să facem din nou uh, greșeli de tipul one size fits all. Pe de altă parte, nu avem încă un portofoliu suficient de consistent de proiecte asemănătoare ca să oferim o securitizare a acestora. Da? Deci proiecte, să zicem, cu caracter urban sau proiecte portuare care să fie apoi traduse prin utilizarea acestor instrumente financiare. To choose îmi pare rău, este tot timpul greu pe, să alegem o dată 20 de zile, avem o jumătate de zi, există un conflict cu plenara uh, Parlamentului European, dar sperăm ca acest lucru să nu vă împiedice să fiți uh, prezenți în masă și cu siguranță am programat deciziile politice importante înainte de începutul propriu-zis al plenarei. De asemenea, am reținut remarcile făcute de doamna Bilbao și de domnul președinte. Sunt de părere că este un mod foarte bun de a ne repoziționa argumentarea în privința a ceea ce este necesar și care sunt prioritățile. Cred că vom încerca în baza exercițiului în desfășurare să analizăm proiectele mai mult în modul deschis de dumneavoastră. Trebuie să analizez costurile, consecințele nefinanțării, nedezvoltării unui set de eh, proiecte. Pentru că aveți dreptate, nici un singur proiect prioritar din vremurile vechi și bune nu a fost încă dus la capăt. Eh, am analizat diferitele eh, alegeri și priorități și cred că atunci când facem acest lucru, acest tip de analiză ne-ar putea de asemenea ajuta să accentuăm mai puternic anumite schimbări de prioritate pe care le vom opera. Nu spun că vom rămâne cu anexa așa cum este în momentul de față, autoreglementare așa cum este în momentul de față. Eu sunt primul care îmi doresc să schimb în mod dinamic această foaie de parcurs în baza rezultatelor concrete și eventual uh, să pun la dispoziție finanțarea acolo unde ar avea impactul cel mai puternic. Eh, doamnă Montero, autostrăzile mării. Sunt încântat că în sfârșit există o anumită evoluție pe acest, acest subiect foarte important, dar foarte complex. Cred că, în esență, avem două obiective în această privință. Primul obiectiv a fost uh, cel al primelor zile uh, și anume încercare de a muta cât mai mult trafic de pe drumuri pe mare. Acesta este în continuare piatra unghiulară a ceea ce facem în momentul de față uh, și sub conducerea Brian Simpson, dar al doilea aspect este legătura cu insulele și cu uh, regiunea îndepărtate, cred că este o promisiune care a existat în momentul lor de decizie. Am spus că nu avem o preminență a acestor aspecte, dar ne vom folosi de instrumentul autostrăzilor uh, mării pentru a uh, servi aceste insule și alte regiuni izolate. Și cred că acest lucru va fi subliniat în planul de lucru al domnului Simpson. În cele din urmă, cred că da, pentru a trage o concluzie putem spune privind diferitele proiecte transfrontaliere, proiectele mici așa mai departe, acest, acest nou mod de a privi coridoarele ne va ajuta să avem toate elementele pentru noi și pentru a putea face alegerile necesare și sper uh, din tot sufletul că vă veți implica în discuții și că vă veți folosi de toate materialele uh, nu veți avea doar uh, planurile de lucru și uh, planurile privind subiectele, ci și fiecare plan va veni cu o bază analitică foarte puternică, analizând toate datele, uh, cifrele privind traficul și diferitele caracteristici ale rutelor pentru a ne putea îndruma mai departe spre a face alegeri bune. Mulțumesc! Președintele, da, mulțumesc mult, domnule Leonidi, dar nu ați răspuns la două întrebări, îmi permiteți să le mai pun o dată. Uh, întrebase dacă a existat o nouă analiză conform care Curtea de Conturi din franceză se spune că pe autostrada Lyon-Torino nu costă 14 și 26 și dacă se poate ajunge la această creștere. Și a doua întrebare este, odată ce a reieșit că există un nou coridor de la Bratislava la Mediterană, Există în momentul de față o nouă analiză pentru tunelul Semerincora, pentru că uh, Eh, este, există o distanță paralelă care ar putea eh, fi gata mai repede și mai bună. Și atunci ne-am putea întrebarea, pune întrebarea dacă mai merită să facem tunelul. Oricum nu merită să-l facem, dar eh, sunteți, există o nouă evaluare, o nouă analiză în acest sens și o putem primi și noi? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de fiecare dată mă puneți să răspund precis la întrebările pe care încerc să le evit. La prima, uh, Lyon-Torino, ca urmare a analizei curții de audit din Franța, deci s-a făcut o analiză care a confirmat costurile inițiale, extrapolând însă uh, și ținând seama de inflație. Deci în momentul de față suntem la 12 miliarde. Deci nu este exact cifra care are reieșit din raportul curții uh, franceze de audit. La a doua întrebare, sincer, ați ajuns la limitele cunoștințelor mele și va trebui să revin. Bun, bun, sunt generos. Uh, sunt mulțumit dacă primesc mai târziu. Uh, domnul Riche, eu pot să răspund la întrebare în privința diferenței enunțate de Curtea de Conturi. De fapt, 9 miliarde plus traseul de valori 12 și 14 miliarde pentru a merge de la Lyon la prima lucrare, pentru că, de fapt, planul de finanțare cel al punctelor de pornire. Sunt mai multe tuneluri, dar sunt eh, șantiere. Trebuie totuși să ajungeți la acest tunel. Deci cele 14 miliarde sunt ca să ajungeți la tunelul respectiv. Președintele, asta e cu totul altceva. Acum Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat posibilitatea de a da o replică. Nu-mi prea place tonul comisiei atunci când îi se, cere, îi se cer informații. Eu fac parte din comisia de buget și a, noi am luat decizia să avem aceste informații legate de Lyon-Torino. Am cerut acest lucru printr-o scrisoare din partea Secretariatului Parlamentului, nu numai grupul meu, dar DigiMove nu ne răspunde, ci pur și simplu tot amână. Eu aș vrea ca lucrurile să fie mult mai transparente și să primim informațiile pe care le cerem. Dumneavoastră nu puteți să ne spuneți că în acest moment dați dovadă de transparență. Vrem să avem aceste informații informații cât mai repede. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să mi le dați, dar, dat fiind faptul că e vorba de o cerere din partea întregului Parlament, vreau să avem informațiile sau cel puțin o motivație clară și publică a refuzului de a ne da informații. Mulțumesc! Jetzt noch drei Leute. Mm, Acum mai pot, am dat uh, posibilitatea încă trei oameni, inclusiv eu, mie, să pun întrebări, deci vă dau și noastră posibilitatea să răspundeți. Privind ultimul punct, pentru că este un punct important, mereu vom fi alături de dumneavoastră și veți avea sprijinul nostru pentru a primi toate informațiile necesare. Cred că uh, ideea noastră este să primiți atâtea informații câte avem și noi legate de proiect. Deci, clar, orice ne veți cere, noi vă vom da. Și singura rezervă pe care o formulăm este dacă promotorii proiectului ne cer să nu dezvăluim anumite informații. Dar acest lucru se întâmplă doar pentru unele dintre documentele care sunt partea propunerilor inițiale trimise nouă. Însă tot restul materialului care ne stă la dispoziție, analizele, auditele și așa mai departe, sigur aveți acces la ele uh, și uh, suntem absolut disponibili să venim la dumneavoastră chiar în întâlniri bilaterale și să discutăm mai departe acest subiect. Atunci uh, mulțumesc și eu încă o dată pentru prezentare, pentru răspunsuri, pentru întrebările puse. A fost o discuție uh, vioaie și bună și desigur vom lucra mai departe la aceste proiecte și acum trec la următorul punct. Diverse, aici nu am nimic. Uh, avem uh, joi pe 7 aprilie la ora 9 următoarea reuniune și cu această întâlnire de astăzi s-a uh, încheiat și aștept să ne revedem pe 7 aprilie la ora 9. Vă mulțumesc tuturor!